Stimați colegi, vă rog luați loc. Bună dimineața. Avem ședință. Aș dori să încep. Bun venit la ședința noastră. Reluăm discuțiile uh, descărcarea gestiunii de comisie, punctul 6 de pe ordinea de zi, Uh, colega noastră la Zendă este raportoare și ei dau cuvântul. Te rog, Ines. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, începe astăzi exercițiul uh, descărcării de gestiune pentru Comisia Europeană, acum înainte de ultimul din acest mandat. Încă de la început V-am spus că doresc ca acest exercițiu să includă, pe de o parte, descărcarea de gestiune în sine pentru 2017, dar așa cum o facem de fiecare dată cu ocazia descărcărilor de gestiune, cu 2 ani eh, de decalaj între uh, punerea în aplicare a bugetului și descărcarea de gestiune și uh, profităm de ocazie ca în același timp să evaluăm ce s-a întâmplat între timp și să facem recomandări pentru viitor. În 2019 negociem chiar dacă nu vom putea probabil să-l adoptăm în uh, prima parte al anului, dar uh, negociem uh, viitorul cadru financiar multianual pentru 2021-2027. Experiența acumulată în acești ultimi ani în punerea în aplicare a bugetului trebuie să ne fie utilă și să ne folosească în acest scop și acum, la sfârșit de mandat, mi s-a părut interesant ca, în loc să repetăm uh, pentru a nu știu câta oară aceleași, uh, aceleași subiecte, aceleași critici, să avem un exercițiu mai echilibrat, prin care să explicăm cetățenilor nu uh, critic sau în mod populist, uh, ci în mod echilibrat ce a evoluat, ce a mers spre bine și care sunt bazele pe care se poate construi uh, bugetul uh, în viitor, uh, care sunt bazele solide create, dar și să identificăm domeniile în care lucrurile se pot îmbunătăți. și acum, înainte de alegeri, uh, să ne exprimăm exasperarea că nu am reușit uh, o, să obținem o politică mai transparentă pentru gestionarea școlilor europene. Deci aceasta va fi abordarea noastră pentru diferitele puncte, programe și proiecte un uh, element important uh, semnalat de Curtea de Conturi, care este și o preocupare a mea, este să încercăm ca în acest exercițiu de descărcare de gestiune să identificăm trei blocuri. Pe de o parte, um, gestiunea directă, mai ales că în 2017 Curtea de Conturi a identificat clar um, în evaluarea sa că o, o preocupare în legătură cu faptul că a crescut rata de eroare în anumite domenii de gestionare directă. Asta arată datele Curții de Conturi și ale Comisiei și deci trebuie să se revină la o rată de eroare mai scăzută, deci la o executare, o executare mai bună a bugetului. Apoi, în uh, gestionarea comună, deci, uh, în, împreună cu statele membre, în domenii importante, cum este cel al coeziunii, uh, au apărut instrumente noi care să, ne, care să ajute la îmbunătățirea gestiunii partajate, care, în ciuda eforturilor din ultimii ani în, uh, ale acestei comisii, împreună cu Curtea de Conturi și Comisia Europeană, lucrurile s-au îmbunătățit și, în fine, o parte care ne preocupă mai mult sunt formulele de gestiune indirectă prin uh, instrumente financiare, fonduri financiare, externalizare, prin uh, diverse organisme, agenții și așa mai departe. Vedem uh, cum ceea ce menționa domnul Gaier într-un raport al său Uh, din constelația bugetară, um, <clears throat> devine, deci, o gestiune mai complexă și executarea devine mai complexă. Și, deci, ideea era să identificăm uh, aspectele cele mai preocupante, cele ale, uh, mai ales ralurile, um, deci restul de lichidat, am uh, dorit nu doar o explicație clară, o justificare, dar și un mecanism um, pentru ca absorpția um, despre care Curtea de Conturi și Comisia ne-au spus că există o problemă de, de absorpție um, și sperăm că înainte să depunem amendamentele să primim uh, noi studii, noi informații uh, Uh, pentru a putea face un, stabili un diagnostic mai precis, mai detaliat. Este important uh, să intrăm în aceste detalii pentru a aborda subiectul în mod eficient, dar și să vedem care sunt planurile de acțiune propuse pentru a se evita să se acumuleze ralurile, pentru că 2017 e un an record în uh, acumularea acestor, acestor raluri. Și dar situația s-ar putea chiar înrăutăți în următorii ani. După cum veți vedea, am identificat uh, unele slăbiciuni legate de caracterizarea erorilor. Veți vedea la punctul 20 am uh, spus că utilizarea fondurilor, uh, am în utilizarea fondurilor de comisie am identificat procentul de eroare comunicat, procentul de eroare în, la realizarea plăților, uh, media ponderală a procentului de erori procentul de erori reprezentativ comun și așa mai departe. Deci uh, o întreagă nomenclatură ale formelor de a caracteriza eroarea. Um, această variație uh, terminologică complică posibilitatea noastră uh, de um, a evalua riscul. În același timp, Curtea de Conturi și Comisia um, ar uh, trebui să se pună de acord și să informeze Parlamentul, să armonizeze mai întâi la comisie ce înseamnă de fapt o eroare, o rata erorii în fiecare etapă a punerii în aplicare a bugetului și apoi în evaluarea finală și um, în momentul în care se face programarea, pentru că dacă nu suntem de acord în momentul în care se face programarea, um, Uh, evaluatorii și evaluații, deci uh, Curtea, uh, Comisia și Parlamentul, ce se va evalua și cum, va fi mai greu pentru noi, pentru Comisia noastră care mm, se ocupă de această evaluare a gestiun gestiunii bugetului, să putem să ajungem la concluzii corecte și transparente. În raport există și capitole în legătură cu conflicte de interese și lupta împotriva fraudei. Uh, nu am dorit uh, să ne oprim prea mult asupra acestor aspecte, chiar dacă le-am identificat. Bineînțeles, veți putea îmbunătăți uh, textul cu contribuțiile dumneavoastră sub formă de amendamente. Vă rog ca în amendamentele dumneavoastră să vă limitați la capitolele pe care le-am identificat uh, pentru a îmbunătăți raportul, să nu revenim însă la lista, la o listă, la o microevaluare pentru um, a respecta obiectivul care este să transmitem un mesaj clar cetățenilor. În acest caz, mesajul ar fi uh, ca în perioada, că în perioada 2014-2017 de care ne-am ocupat, anumite lucruri au fost îmbunătățite uh, pe baza activității precedente pe care le identificăm, sunt pași uh, înainte, uh, dar au apărut noi probleme care trebuie identificate și rezolvate cât de repede ca să nu se înrăutățească și ideea era, este să vedem în ce măsură bugetul, pe măsură ce se crește sau se modifică, Trebuie să spunem Comisiei că nu poate să continue cu această constelație bugetară, care chiar dacă este mai puțin de important este să se identifice valoarea adăugată europeană și să se meargă în direcția cea bună. Obiectivul este să se evalueze rezultatele, să se identifice clar aceste rezultate în momentul evaluării bugetului. Iată, vă mulțumesc în, acum secretariatului care a muncit foarte eficient, dar uh, și uh, uh, sub presiunea timpului în ultimul moment înainte de uh, vacanță ca să putem uh, depune uh, raportul la timp. De mulțumesc și comisiei, mai ales lui Filip care a colaborat cu noi, mulțumesc și curții de conturi care încă de la început ne-a ajutat, ne-a transmis toate informațiile necesare um, și ne, inclusiv studii și evaluări pe anumite subiecte și mulțumesc comisiei care din prima zi a fost la dispoziția noastră și ne-a ajutat um, Mulțumesc și secretariatului grupului și asistenților mei pentru răbdare. Um, m-au ajutat să ducem acest, raport la, um, acest proiect de raport la bun sfârșit. Tuvec? Uh, mulțumesc. Bar, trebuie să pleci. Bun. Am înțeles. Ă, ne descurcăm. Bun, ă, ă, raportor, ca raportor în de la PP vreau să mulțumesc raportoarei. Știm că este o muncă dificilă, care cere multe eforturi și sunt extrem de multe documente. Mă voi limita la ceea ce aș schimba. Cred că lipsesc câteva lucruri la care am lucrat în ultimii doi ani de pildă pe achizițiile publice și uh, ofertanții unici din statele membre. Trebuie să atragem atenția asupra faptului că este o problemă foarte gravă care subminează piața unică chiar cu ajutorul unor bani europeni, uh, pentru că uh, atinge opusul la ceea ce urmărim noi. Voi încerca să formulez asta mai clar în scris. Apoi uh, este vorba despre domeniul agricol, cred că și aici trebuie să fim atenți, dar nu să generalizăm. Există anumite state membre unde sunt probleme în acest domeniu. Și apoi uh, uh, nu, nu se vorbește nici despre direcția generală, nici despre țări în raport. Am putea spune că este foarte frumos, dar dacă formulez o critică la modul general, este fals. Cred că critica le trebuie adresată celor avuți în vedere. De aceea îmi voi lua libertatea să atrag unor state membre. Mă gândesc la Ungaria, la Slovacia, la Cehia. Aș numi aceste state și aș numi și problemele pe care le avem cu această formă a administrării bugetului cred că putem să fim mândri de Grecia și ce s-a făcut cu proiectele prioritare în Grecia este foarte bun. Da, am făcut mari eforturi și timp de șapte ani ne-am luptat cu 181 de proiecte. Cred că acest succes trebuie menționat și el. Instrumentele financiare sunt problematice, nu există transparență, există și lacune în lege, dar avem totuși nevoie de informații. Adică aici aș atrage atenția asupra faptului că sunt necesare informațiile cu sau fără legislație. Trebuie să știm exact ce se întâmplă cu instrumentele financiare folosite în statele membre. Apoi, uh, performance reporting merită uh, Comisia să se gândească care sunt metodele cele mai bune de prelucrare a datelor datelor, datele acestea pur și simplu au nevoie de prelucrare. Trebuie să vă gândiți la ceva eventual și cu ajutorul unor firme de IT există, există specialiști. Dacă nu faceți așa ceva, ne vom mâneca într-o salată de date fără relevanță. Adică puteți să vorbiți acum despre date, dar datele trebuie să le prelucrați și să le creați. Există metode de mult și Google face lucrul acesta. Întrebarea este de ce nu ne ocupăm noi de asta. Și este un lucru asupra care vreau să atrag atenția urgent. Apoi, um, discuția veșnică privind metodologia cu Curtea de Conturi. Eu aici sunt clar de partea Curții de Conturi. De ce avem nevoie de rate de eroare fără corecturi? Avem nevoie de ele pentru că trebuie să știm cum funcționează gestiunea, trebuie să știm cât de bine sunt gestionate lucrurile și apoi avem discuția despre erori și despre calcularea ratei de eroare prin Curtea Europeană de Conturi. Da, avem nevoie de cifre și am văzut acum că avem 13 rate diferite de eroare în uh, raport. Uh, poate că un pic cam mult, uh, da, asta îl amețește un pic pe cititor. N-ar trebui să fac asta. Ideea este care informații sunt legate de aceste rate. Nu vreau să ne transmiteți mai puține informații uh, pentru că trebuie să ajungem la o uniformizare a datelor. Deci mai puține afirmații și mai multă informație. Nu prea merge aici. Este un fir roșu și este un fir roșu cu care aș porni la război. Uh, avem nevoie să știm anumite lucruri foarte clare și trebuie să știm și lucruri care se întâmplă la fața locului, nu neapărat ca să arătăm pe cineva cu degetul, ci ca să vedem care sunt punctele slabe și să ne putem ocupa de ele. Mulțumesc foarte mult încă dată pentru raport. Mai e de lucru, dar mi se pare că baza este solidă. Mulțumesc. Și colega de la Baiova este următoarea. Mulțumesc foarte mult, uh, mai președinte. Trebuie să uh, o felicit pe Ines pentru acest uh, raport foarte echilibrat și foarte pozitiv. Este un lucru pe care l-am solicitat dintotdeauna, să avem rapoarte ceva mai pozitive. Deci mulțumesc pentru prezentarea pe acestor aspecte. În 2017 la obiectivul A am observat că prezentarea bunelor practici a, povest- a poveștilor de succes uh, ca parte a unui ciclu de învățare a fost menținută în raportul. Felicitări! Sigur, trebuie să vorbim despre erori în finanțările Uniunii Europene, dar trebuie să prezentăm și realizările realizări care vor fi lecții pentru viitor și bune practici pe care le putem replica în viitor. Cred că proiectul de raport nu este doar o bună bază pentru noi în calitate de raportori din umbră, ci pentru toți membrii comisiei și poate că uh, ar putea fi uh, prezentat pentru a fi votat Inez. Deci bună, bună treabă precis uh, capitolul introductiv uh, legat de uh, bugetul din 2017 și rezultatele obținute, pentru că prezintă rezultate tangibile realizate prin bugetul Uniunii Europene. Ieri am avut o audiere privind valoarea adăugată europeană și s-a spus despre aceste rezultate concrete de direct de către beneficiari și am fost de acord că trebuie să subliniem unitatea bugetului Uniunii Europene pentru promovarea unor revoluții care nu pot fi realizate de statele membre izolate și nu în ultimul rând să schimbăm perspectiva statelor membre de la contributor net uh, către o idee de valoare uh, europeană adăugată din care toată lumea câștigă. Mm, mi se pare exact cum a spus domnul comisar la prezentarea de anul trecut, adică mi se pare că este un lucru pe care îl urmărim atât în această comisie cât și la Comisia Europeană. Am două întrebări adresate comisiei și curții de conturi. Una, din nou, pentru că mi-aduc aminte de audierea de ieri cum îmbunătățește Comisia prezentarea aproape 96% din finanțele europene fără erori, care sunt folosite fără erori, cum le prezintă cetățenilor. Deci, haideți să nu ne uităm cum prezentăm rata de eroare de 4%, ci cum prezentăm poveștile de succes care reprezintă 96%. Facem pași înainte în acest sens și a doua întrebare, aș vrea să știu de la Comisie dacă este posibil să prezinte impactul macroeconomic al bugetului în uh, viitorul uh, raport privind rezultatele, de pildă impactul finanțelor Uniunii Europene într-un an privind crearea de locuri de muncă, uh, produsul intern brut, venitul intern, lucruri de acest gen. Știu că aceste date nu sunt disponibile atunci când se prezintă raportul de activitate anual, dar poate că o continuare din partea, după raportul curții de conturi, acest impact ar fi foarte interesant. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Ines pentru punctul de pornire al dezbaterii noastre. Mulțumesc. Colegul Ștas. Mm, mulțumesc. Trebuie să-i mulțumesc Ines pentru munca depusă pentru început. În prima, această bază este foarte importantă, joacă un rol important în uh, discuțiile care vor urma și prin amendamente putem îmbunătăți acest raport. Am cinci observații și alte trei puncte pe care aș dori să le subliniez. În primul rând, personal, cred că proiectul de raport Uh, lansează dezbaterea uh, privind performanța prea puțin, adică nu acordă suficientă atenție acestui lucru, se concentrează pe performanță, dar nu există un capitol dedicat valorii adăugate europene în multe domenii și cred că acest lucru ar trebui luat în discuție. Deci s-ar putea să vă transmit niște amendamente pe acest punct. Al doilea lucru, conflictele de interese. Martinei nu-i va plăcea acest lucru, dar nu cred că se face nicio trimitere la uh, hotărârea Parlamentului legată de situația din Republica Cehă, care a fost adoptată cu o majoritate în Parlament și nu se face referire nici la situația din Slovacia. Uh, Deși am discutat foarte mult despre acest lucru, nu se spune nimic despre ce a făcut ce a făcut comisia pe aceste puncte. Acestea sunt lucruri care ar trebui discutate și personal știu că mai avem patru luni până la alegeri, dar nu cred că este momentul să ascundem lucruri care trebuie rezolvate. Uh, Vreau să fim deschiși în privința acestor probleme, vreau să vorbesc deschis cu alegătorii mei despre probleme. Asta este abordarea mea. Al treilea lucru. În Curtea de Conturi a spus că Comisia folosește 10 metodologii diferite în privința ratei de eroare și pentru a o calcula. Uh, da, nu există niciun capitol legat uh, de uh, câtă încredere putem avea în datele acestea comunicate de Comisie și de statele membre. Cred că trebuie discutat și acest lucru. Al patrulea punct. Uh, numirea domnului Selmers, uh, cred că textul trebuie să fie mai explicit în această privință, pentru că doar că am avut o rezoluție foarte solidă a Parlamentului European, în mm, care doamna Vesel a fost implicată în redactarea ei, dar a existat și un raport foarte limpede de la ombudsman și cred că, din anumite puncte de vedere, analiza rezoluției Parlamentului European a fost consolidată de acest lucru. Următorul punct partea în care Parlamentul European trebuie să facă recomandări pentru noua comisie. Cred că este tot așa foarte limitat tratat acest lucru. Nu există recomandări specifice um, privitoare la diferitele domenii de politică, la raportul venind din partea comisiei. Mi se pare că um, formularea este relativ vagă în ceea ce privește capacitatea de absorpție și uh, conflictele de interese. Am trei observații în afară de ce am spus până acum. A existat o dezbatere mm, destul de importantă privind problema proporției între plăți și angajamente. Uh, la Strasburg ne-am întâlnit cu domnul comisar Oettinger și am spus că acesta este un punct deosebit de important pentru că dacă nu ne ocupăm de asta, euroscepticismul din multe state membre, mai ales din statele membre mai noi, va spori când vor analiza acest lucru. Al doilea punct pe care vreau să-l subliniez, um, frauda fiscală și frauda vamală în, în, în Marea Britanie. Cred că textul trebuie să fie mai clar. Comisia a așteptat șapte ani pentru a demara o procedură referitoare la Regatul Unic. este o perioadă extrem de lungă. În ceea ce privește politicile individuale, politica de coeziune, nu văd aici nimic despre eficiența acestor lucruri au fost atinse obiectivele, da sau nu? Uh, obținem ceva în schimbul banilor pe care investim? În ceea ce privește politica agricolă, am avut un raport uh, foarte bun uh, de la Curtea de Conturi legată de înverzirea sectorului agricol. Se face prea puțin referire la acest lucru în raportul dumneavoastră Știm că există o problemă legată de subvențiile din agricultură și de politica agricolă, pentru că aceste subvenții să fie mai oneste. Prea mulți bani merg către mari actori și prea puțin către cei mici, către mici agricultori. Deci trebuie să schimbăm politica în această privință. nu se spune nimic despre reforma viitoare a politicii agricole. Știu că asta este în discuție în momentul de față la Comisia pentru Agricultură, dar nimic nu ne împiedică pe noi să învățăm ceva din raportul Curții Europene de Conturi și să spune ceva în textul nostru. În ceea ce privește cetățenia și siguranța, știți că la multe audieri cu domnul Oettinger și cu uh, domnul domnul comisar Avramopoulos și Hogan, am făcut referire la inconsecvența politicii europene. Pe de o parte folosim uh, fonduri fiduciare pentru Africa, uh, pentru a um, ne ocupa de sursele migrației și investim bani acolo. În schimb, luăm bani de la alte domenii, cum ar fi pescuitul, comerțul și agricultura. Deci, acest lucru nu se reflectă în text. În ceea ce privește politica externă, nu se spune nimic despre politica externă, există diferențe de care trebuie să ne ocupăm, nu se spune nimic despre sprijinul mm, din buget. Este o problemă controversată. Și de asemenea, îmi pare rău în calitate de pacifist că nu se spune nimic despre folosirea banilor europeni în scopuri militare, dar acesta este un punct de vedere ideologic, politic al meu nu se zice prea mult și se spune foarte puțin despre problemele indirecte izvorâte de aici în ceea ce privește organizațiile internaționale. Aceasta este o problemă pe care o avem de mult timp și voi încerca să consolidez textul uh, referire pe această temă. Deci am spus foarte multe lucruri negative despre acest text, lucruri care mi se pare că lipsesc din text, dar aceasta este contribuția mea inițială uh, și uh, rostul acestui exercițiu este să ne sprijinim unii pe ceilalți. Știu că sunt unele lucruri cu care sunteți de acord, din ce am spus, cu altele nu sunteți de acord, dar în tot cazul vreau să lucrez uh, într-un mod constructiv și pozitiv și ideea este să facem uh, comentarii care să îmbunătățească textul. Mulțumesc! Mulțumesc! Întâi, la mulți ani, colegul nostru Flanagan și aveți și cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Ca să reiau cei care au spus care nu vor, vor să fie prea negativ oameni din viața mea care mi-au fost descriși ca negativ sunt cei care analizează problemele, le identifică și uh, apoi le rezolvă pe jumătate. Cred că acesta este uh, un lucru foarte pozitiv, să identifice aspectele negative pentru a ne apropia mai mult de perfecțiune. Nu vom ajunge niciodată acolo, dar dacă nu încercăm, mergem în direcția opusă. Deci, Așa, ca să fim pozitivi, este excelent că avem o reducere a ratei de dorări, toată lumea este mulțumită, dar ce nu vedem anul acesta și s-a spus este este vorba de uh, corecturi, cât, uh, în ce măsură s-a făcut acest lucru și de ce nu a fost publicat. Și un lucru uh, pe care l-am sperat de la acest comisie, pentru că în viața mea politică, în general, oamenii nu sunt de acord cu mine, dar toată lumea aici pare pe aceeași lungime de undă când vine vorba despre politica agricolă comună. Și că mai avem o problemă cu uh, metoda de distribuire a fondurilor, în special în Irlanda. Evident, sunt din Irlanda, deci uh, despre Irlanda știu cel mai bine. Și spune că Curtea Europeană de Conturi uh, a tras atenția acest, asupra acestui lucru. Avem o situație în care 80% din bani merg la 20% din agricultori și, după cum am spus ieri aici, mult timp am fost convins de acest mit că oamenii care primesc plăți mic nu produc nimic. De fapt, realitatea este cu totul altfel cele mai eficiente plăți pentru producție, dacă acesta este zeul vostru, sunt 300 de euro și cele mai puțin eficiente sunt la cei care primesc 1000 de euro pe hectar. Și după cum am spus, oamenii par să fie de acord asupra acestui lucru, dar cât de naiv am fost când m-am gândit că acest lucru ar putea să ajungă până la Comisia Agri, pentru că acum mergem exact în aceeași direcție și mm, experții în economie vor spune că orice încercare de redistribuire pe viitor vor fi inutile. Au făcut acest lucru în Germania, Trebuie să vedem cât de eficient uh, merge acest lucru, dar nu pare prea eficient pentru producție. Au făcut uh, de-a lunga uh, linie invizibile a frontierei britanice, nu cea irlandeză, și lucrurile par să funcționeze bun, bine. Deci sper că această comisie va avea o influență pentru a schimba acest lucru, decât să repetăm la nesfârșit că trebuie să schimbăm ceva într-un aviz pe care îl trimitem către Agri. Încercăm să schimbăm, pentru că citez această comisie la Agri și spune trăim într-un fel de bulă lumea nu este mulțumită Sper că se va simți influența noastră când am venit în această comisie. Nu mi-am dat seama de potențialul pe care l-am avea pentru a influența uh, această problemă și sper că acest uh, potențial va fi folosit în noua politică agricolă comună. Dar deocamdată nu este acceptabil și că cred că Curtea Europeană de Conturi trebuie să arunce o privire la Irlanda. Dar ceea ce privește primii agricultori, toată lumea spune și toată lumea pare să fie de acord că trebuie să facem mai mult pentru fermierii tineri. Bun, dacă situația la tine în casă și vrei să schimbi ceva, aloși mai mult decât 2%. Deci dacă chiar am fi serioși în această privință, am spori acest procentaj. Dacă nu cumva vrem ca Uniunea Europeană să se ducă după modelul proprietății care este concentrată în mâinile a câtor mai puțin oameni. Și mă întreb, chiar asta ne dorim pentru că e foarte frumos să spunem că nu vrem și apoi să creăm politici care fac aceste lucruri să se întâmple. Dacă suntem serioși, trebuie să schimbăm politicile și de asemenea am putea să ne gândim că în viitorul cadru financiar multianual și Barței s-a vorbit despre, l-a spus că este un lucru politic, toată ideea de a trece uh, de la hrană la arme. Trebuie să schimbăm acest lucru. Și în special eu vin într-o țară unde pentru prima dată de 600 de ani este pace. Haideți să sărbătorim acest lucru. Nu putem să mergem în Irlanda de Nord și un prieten de-al meu care de păcate a murit spunea e prima dată când pot să mă duc la Derry și să stau cu spatele la o fereastră eh, spunând prin asta că nu va fi împușcat. Nu e o exagerare, noi cu asta eram eh, obișnuiți. Și acum eh, Irlanda se militarizează ca să-și păstreze siguranța. Scuze, eu nu pot să pricep asta. Și mai este problema celor care au și celor care nu au. Și s-a spus că într-o țară contributorii neți nu, nu funcționează. Irlanda devine așa ceva un contributor. Asta nu cred că asta trebuie să ne dea un cuvânt mai puternic, pentru că așa aș spune că trebuie să spunem mai puțin. Aș spune că cei din Bulgaria merită să spunem mai puțin. Nu, toți trebuie să avem același cuvânt, chiar dacă suntem contributori net. Am beneficiat. Din unele puncte de vedere am pierdut, dar cred că e mes meschin să spunem că noi suntem mai europeni și cuvântul nostru trebuie să fie mai puternic. Uh, aceasta este filozofia celui mai puternic. Nu cred că un european merge neapărat în direcția pe care ne dorim cu toții. Trebuie să facem uh, o propasie mai mică între cei care au și cei care nu au. Eu voi introduce multe amendamente, dar cred că multă lume este de acord uh, în ceea ce privește pe, pe acest raport Ines. Vom pune amendamente și în rest vom fi de acord cu ce s-a spus. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Ich möchte noch zwei... Mai doresc să dau cuvântul la doi copii, Corul Krinski și apoi colega Sala Franca. Două minute, vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă de la început, Ines a spus că e ultimul exercițiu de descărcare bugetară în care comisia noastră va, se va fi angajat. Și dacă nu e un moment istoric, oricum e unul important iar eu sunt de părere că raportul ce ne a fost prezentat reprezintă o bază de lucru foarte bună pentru descărcarea actuală și uh, indică deja următorului legiuitor care este baza pe care poate construi. Evident, vom formula sugestii. Acum, de ce spun acest lucru? Eu cred încă de la bun început că s-a subliniat încă o dată un aspect – și anume că acordarea descărcării bugetare către comisie, atunci când facem acest lucru, verificăm două lucruri. Dacă fondurile au fost utilizate corect și dacă scopurile politicilor noastre au fost îndeplinite. Și cred că aici avem un echilibru foarte bun între ambele aspecte. În ceea ce privește primul, Aș dori să subliniez ceea ce a fost deja menționat la liniatul 3 și anume că în al doilea an, iată, e pentru a doua oară când Curtea de Conturi acceptă aceste conturi, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. Și cred că e o observație demnă de interes, demnă de interes atât pentru Comisie cât și pentru statele membre. Asta înseamnă că s-au îndeplinit așteptările în ceea ce privește utilizarea corectă a fondurilor. Aș dori să menționez, să subliniez doar câteva elemente din raport. Și mă adresez mai degrabă comisiei, profit de prezența comisiei pentru a mă adresa acesteia Salut prezența Comisiei. Eu sunt de părere că în ceea ce privește scopurile politicilor noastre, există totuși elemente care poate nu sunt noi, dar care merită să fie subliniate. De ce? Pentru că am impresia că, deși discutăm mult despre o orientări bugetare bazate pe rezultate, totuși avem practici curente, business as usual, ca de obicei, fără modificări, care induc, evident, anumite consecințe. La aliniatul 15 se spune că, în mod clar, există îngrijorări asupra faptului că în 2017 angajamentele totale au crescut până la un nou record de 200 67,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o, o creștere de 30 de miliarde comparativ cu 2016. Și prevederile curții merg în direcția următoare și anume sumele acestea vor crește chiar sub actualul uh, CFM. Eu zic că aceste cifre merită toată atenția și îngrijorarea noastră. Trebuie să modificăm această situație și să nu mai permitem o deteriorare suplimentară, pentru că, în mod clar, e o problemă importantă. Nu asta ne dorim. Cu toții ne dorim o eficiență sporită și un efect economic sporit al fondurilor utilizate. Și apoi, secțiunea referitoare la coeziune, aspecte critice Iată, din nou se spune că deși au crescut uh, capacitățile de absorție și de plăți efectuate de comisie până la 16.4 în 2017, totuși rata de absorție e mai mică decât în uh, precedentul CFM, care era de 20,1% nu prea vedem niciun fel de îmbunătățire aici, ba chiar vedem un regres. Așa că ar trebui să atragem atenția Comisiei asupra acestei îngrijorări. E nevoie de angajamente clare pentru a ști clar pe viitor ce anume se va schimba. Și m-aș mai, mai referi încă la ceva pe care l-ați menționat și dumneavoastră, la aliniatul 33, un apel către Comisie pentru a oferi informație corectă și completă în ceea ce privește instrumentele financiare pentru perioada 2007-2013, dar și sumele finale care au fost vărsate la bugetul european și ulterior returnate înspre statele membre. Ar mai fi multe de zis pe tema viitoarelor practici și politici în domeniu, dar rog Comisia să fie cât mai clară și răspicată cu putință. Și mai există încă un alt aspect iarăși, din nou adresat direct comisiei, care merită răspunsuri clare, și anume gestionarea directă. La aliniatul 48 se subliniază faptul că Curtea pentru 2017 a găsit rata de eroare cea mai ridicată pentru astfel de uh, programe gestionate direct, 4,2% și notează faptul că e vorba de cheltuieli care sunt direct gestionate de comisie și pentru care comisia este singura responsabilă, este singurul responsabil în mod direct singura entitate ce poate fi trasă la răspundere. Acum, nu vreau să vorbesc prea mult, însă aș dori să menționez și EFSI. Pentru că, așa cum vă amintiți cu toții, Am discutat uh, săptămâna trecută în plenara din Strasburg raportul referitor la activitatea Băncii Europene de Investiții pentru 2017 și faptul că există în continuare această problemă a unei repartizări geografice care nu este echilibrată a diferitelor proiecte finanțate. Și observ că e în continuare o provocare de majoră, așa cum spunea și uh, colegul uh, Start Bass adinauri. E clar că acest lucru a fost bine subliniat la aliniatul 17.3 și anume că e o sursă de îngrijorare pentru Parlament 64% din valoarea totală a contractelor pe care Bay le-a semnat până la sfârșitul lui 2017 au fost concentrate în doar șase state membre. Și acestea sunt și menționate aici. Și nu prea-mi place mie să arăt cu degetul, dar uh, am înțeles cele spuse de colegul Stas și anume că uh, e vorba de o provocare care încă nu i s-a găsit o rezolvare. Și în final nu pot decât să revin la procedura desemnării secretarului general. Poate că ar fi mai multe de spus aici, dar uh, cred că până la urmă textul din raport e foarte clar. Nu putem decât să ne exprimăm regretul asupra faptului că răspunsul comisiei a fost unul de neîncredere față de uh, ombudsmanul european și reprezentanții acestuia. Mă refer la răspunsul de, din decembrie 2018 și după ce am examinat toate acele pagini, o adevărată cărămidă, vreau să vă spun că, bun, nu vreau să fac un discurs prea lung, dar, sincer, uh, Mă îngrijorează acest lucru. După toate lucrurile care au fost puse, n-a existat nici măcar o indicație asupra unei eventuale recunoaștere a unor erori comise de, de către Comisia Europeană în acest domeniu. Mulțumesc, colegul Salafranca, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să o felicit pe doamna Iala Sender, doamna raportor, pentru munca pe care a realizat-o. Evident, uh, trebuie să ținem seama de complexitatea unei astfel de uh, dosar, și anume descărcarea bugetară pentru comisie. Ținem seama de cifrele importante care sunt cuprinse în acest buget. Eu m-aș referi doar la două aspecte care au fost evocate de Curtea de Conturi uh, și au fost subliniate în raport. Mai întâi, logic, evident, discrepanțele în ceea ce privește metoda de calcul pentru rata de eroare și uh, Comisia, uh, Curtea de Conturi a subliniat acest lucru și în al doilea rând, importanța plăților. Observăm că există această tendință spre creștere, ceea ce e un motiv de îngrijorare, așa că trebuie să găsim o rezolvare acestei situații. Sau dacă nu, să facem în așa fel încât să recunoaștem că acest subiect n-a funcționat cum trebuia. Și aș dori să subliniez încă o dată cât de important în raportul doamnei Ayala Sender a fost felul în care s-au explicat problemele și dificultățile și, pe de altă parte, uh, realizările noastre. Dar aș vrea să spun că poate nu am spus suficient accentul pe uh, fondurile structurale, pe politica agricolă comună, care de fapt absorb mare parte din proiectul uh, comunitar. Și s-a pus accentul mai degrabă pe școlile europene, bun, care au o problemă care a fost detectată, dar reprezintă doar 80 de milioane. Așa că v-aș ruga, doamna președinte, să facem trimitere la instrumentele de politică externă cu efectele pe care acestea le-au avut prin diferitele acorduri comerciale încheiate de către Uniunea Europene și uh, Uh, să ne referim de asemenea și la includerea în bugetul european a Fondului European pentru Dezvoltare. Apoi, la nivel administrativ, capitolul administrativ, eu cred că, bun, desemnarea secretarului general sunt observații suficiente, însă nu trebuie să uităm că și cetățenii ne cer transparență sporită, au cerut acest lucru deja încă din 2008, iar trimiterea la aceste evenimente uh, are drept scop în raportul uh, doamnei uh, Ayala Sender uh, nu e neapărat legat de bugetul din 2017. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Oettinger. Aveți cuvântul, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă raportor Ayala Sender, doamnelor și domnilor. Mulțumesc foarte mult uh, pentru intervenția dumneavoastră. Pe două nu le-am auzit, dar am citit uh, și am auzit tot ce s-a spus de când am venit și uh, mi se par foarte interesante observațiile dumneavoastră. Poate că aceasta este ultima discuție legată de descărcarea de gestiune, mandatul dumneavoastră. Parlamentul este sub controlul bugetar din partea comisiei și cam tot ce a spus doamna raportor, tot ce ne-a comunicat, uh, este exact așa cum vedem și noi lucrurile. Este un raport foarte util și foarte constructiv. Aspectele dumneavoastră sunt aceleași pe care le socotim și noi importante și acolo unde vreți să ameliorați lucrurile, suntem și noi de acord că sunt posibile schimbări în bine și sunt necesare Ehm, bun, vorbim acum despre o privire retrospectivă asupra anului 2017 și o privire asupra următorului deceniu din punct de vedere bugetar. De aceea, bună parte din recomandările dumneavoastră sunt pentru viitorul cadru bugetar și sunt ă, sfaturi pe care noi le socotim importante. Cu toții punem accentul pe uh, o politică orientată pe rezultate, pe uh, scăderea ratei de eroare în continuare și lucrați în baza unei uh, ordini bugetare modernizate de dumneavoastră. Între timp avem prevederi simplificate uh, pentru cetățenii care primesc bani, indiferent că sunt din domeniul cercetării sau la nivel local, avem reguli care sunt mai ușor de înțeles și simplificarea cu toate acestea uh, face uh, simplificarea aceasta face abuzul mai puțin uh, probabil. Deci n am optimizat și simplificat sistemele de control. În această perspectivă, raportul dumneavoastră este baza discuțiilor încă în desfășurare privind viitorul cadru bugetar pentru următorul deceniu îndemnurile dumneavoastră corespund aproape în proporție de 100% uh, cu cele de la Curtea Europeană de Conturi. Uh, Comisia dumneavoastră și Curtea Europeană de Conturi sunteți de aceeași părere în cele mai multe privințe. De aceea, toate îndemnurile sunt foarte serioase pentru noi și foarte importante. Ați vorbit despre modul în care raportează Comisia în care practic dă socoteală de activitate. Pot să vă asigur că colaboratorii mei, directorul general, dar și toți ceilalți directori general știu cum ă, putem să ne îmbunătățim raporturile către dumneavoastră și către opinia publică și către Consiliu, pentru ca controlul dumneavoastră și politica viitoare bugetare să, trebuie să fie optimizate și știm să sprijinim acest lucru. Știm că rapoartele noastre interne adresate dumneavoastră trebuie să fie cât mai clare. Trebuie să fie cât mai transparente și cât mai vizibile. La asta lucrăm. În ceea ce privește rezultatele, unde este valoarea adăugată europeană? Și acesta este un subiect despre care dorim să vorbim de ce uh, anumite stări membre care, better spending countries, care cheltuie mai bine și care uh, se ceartă cu noi, uh, mai ales după Brexit, ce programe, ce sarcini sunt, au rost la nivel european. Aceste lucruri se discută și urmărim foarte atenți unde este o valoare adăugată la nivel european, unde are sens ca cetățenii să ne dea bani ca să nu avem programe naționale, regionale și locale, ci europene. Deci uh, rezultatele și valoarea adăugată sunt foarte importante la noi de mulți ani. Rata de eroare. Pot să spun fără să ezit că facem progrese și așa este. Uh, aici este vorba despre lucrurile investite eronat unde folosim mijloace care nu sunt folosite în interesul dumneavoastră și al cetățenilor. Dar această rată scade de la an la an. Suntem la un nivel la care nu există stat membru sau uh, regiune care să aibă o rată de eroare mai mică decât noi, nici măcar una asemănătoare. Și vom face eforturi să o reducem și mai mult. Și dacă spunem că trebuie să facem diferența între erori înainte de corectură și după corectură, vă dau dreptate când spuneți acest lucru. Un lucru este important. Administrația, funcționarii, comisarii trebuie să vadă dacă cheltuie bani. Eronat, asta este rata de eroare inițială, ce recuperează și ce rămâne la sfârșit, care este rata de eroare finală Ambele procentaje sunt importante. Sunt dispus să fim evaluați în baza amândurora. Unde am investit corect, unde am investit greșit și unde am reușit să obținem desfăcuriri pentru contribuabil. A doua rată este mai importantă pentru că ea este rata reală. Acolo se irosesc banii. Dar și prima rată de eroare este importantă pentru a vedea dacă funcționează gestiunea sau dacă statele membre sau diferiți solicitanți ne înșală. Există înșelăciune înainte și înșelăciune după. De aceea ambele cifre sunt și rămân centrale pentru noi și pe viitor. Rata de eroare după corectură, care acum este sub 2%, este esențială, de fapt, pentru contribuabil. Ați discutat și despre problema absorpției. Haideți să ne gândim pe perioada noastră de șapte ani. Cadrul bugetar încă curent, care în 2020 intră în ultimul an. A existat o decizie la Consiliu pe 15 decembrie 2013. De atunci, a două săptămâni înainte de sfârșitul anului, lucrurile erau deja clare. Îmi amintesc uh, de mult, pentru că în viața mea anterioară eram uh, responsabil pentru politica țărilor. Uh, era în 2006 și Uniunea Europeană a hotărât acest cadru bugetar 2007 până în 2013. Apoi a venit un funcționar al Comisiei la Stuttgart pentru programe de mediu, programe economice, infrastructură, aspecte sociale, fonduri structurale europene. Și am negociat acordurile de parteneriat. În guvernul meu eu a trebuit să hotărât ce primește ministrul economiei, ministrul problemelor sociale, ce facem pe planul infrastructurii, cum protejăm mediul. La nivel intern am avut nevoie de un sfert de an pentru a hotărâ corect cum uh, uh, folosim banii europeni și cum cofinanțăm. Și apoi am făcut, am negociat în parteneriat. Am fost gata după 15 luni, așa s-a întâmplat și de data aceasta. După decembrie 2013 am avut 2014 și aș spune o parte din 2015 Comisia a negociat cu toate regiunile și statele membre legate de folosirea fondurilor de coeziune structurale, de infrastructură și de programe sociale. De aceea 2014 a fost un an absolut pierdut. Niciun ban din Europa nu a fost investit în proiecte și în infrastructură. Abia spre sfârșitul primăverii lui 2015 am început să luăm viteză. De aceea trebuie să fie limpede că 2014 și 2015 nu sunt relevante. 2017 și 2018, da. În 2018, rata pentru programele de coeziune a urcat la 99,9% și vă asigur că și anul acesta va fi foarte ridicată și în 2020. Decisiv este să ne lăsați să învățăm din greșelile care au fost făcute în trecut. Dacă un cadru bugetar va fi decis în octombrie, noiembrie, decembrie, pentru perioada post-2020, atunci aplicarea bugetului, folosirea de mijloace vor începe încă de la 1 ianuarie. Dacă Consiliul crede că în decembrie 2020 se poate hotărâ acest cadru, vom avea iarăși 18 luni fără rezultate, fără proiecte, fără programe ale Uniunii Europene. Pentru că bănuiesc că ne îndreptăm spre o perioadă de stagnare economică. Următorii ani vor fi dificil pentru noi toți. Ar fi înțelept dacă ne hotărâm asupra acestui cadru în vara sau în toamna acestui an, pentru ca cu instrumentele noastre să contribuim la programe, la proiecte, la infrastructuri, pentru ca Europa să poată face ceva împotriva recesiunii și a stagnării. Haideți să așteptăm să vedem. Un punct foarte important, care este și el important, este conflictul de interes. A fost foarte important acest punct totdeauna pentru comisia dumneavoastră și cu această problemă legată de ordinea bugetară, posibilitatea a apărut de a insista mai mult și de a vorbi despre obligațiile celor care pot solicita bani. De aceea, pentru instituția mea, pot să spun că atât uh, DigiBudget cât și OLAF și alte direcții și servicii se ocupă foarte îndeaproape de aceste probleme. Niciun nivel al politicii nu este în contact foarte strâns cu alte domenii. Vorbim despre managementul comun și asta înseamnă că este sarcina noastră și că urmărim ca ministerele, administrațiile statelor membre, ale regiunilor să respecte regulile exact așa cum le sunt indicate. Urmărim ca funcționarii statelor membre de la fața locului să își facă datoria. Și vorbim acum și despre disponibilitatea guvernanților să evite conflictul de interese. Știu foarte bine încotro vă uitați. Foarte concret. Ne gândim la statul de drept, ne gândim la abuzul de fonduri. Există state membre care trebuie verificate de noi în aceste privințe. Ungaria, Republica Cehă, România, poate Polonia. Și sunt dispus ca în următoarele luni să vedem dacă fără să ținem seama de rangul și de numele celor implicați și să analizăm orice suspiciune care apare, orice posibil abuz. Este foarte important și mergem până la șeful de guvern și la președinte. Sunt dispus într-o dezbatere să vă explic exact ce vom face, pentru că la, ca la sfârșit să vedem care sunt uh, dezavantajele și să mergem spre evitarea totală a, a dezavantajelor pentru contribuabili sau chiar unde se fac greșeli și unde există fapte penale să putem să ne folosim instrumentele. Olaf, DigiBudget, știu bine, nu pot să vin în fața noastră decât dacă comisia acționează cu consecvență. Până la cele mai importante nume, până la cele mai mari personalități ale țărilor respective. când sunt aplaudat, atunci văd în asta o poruncă de a acționa. Știu încotro vă uitați, știu ce arătați cu degetul și știu care sunt așteptările dumneavoastră. În raportul dumneavoastră ați aruncat o privire retrospectivă, ce a mers greșit, ce poate fi îmbunătățit, dar mai important, ați privit și înainte ce se poate face în următorii ani. De aceea, cu dumneavoastră și nu numai cu comisia, aș rămâne în contact când vorbim despre cadrul bugetar al următorului deceniu. Rugămine, mă. Pe lângă colegii noștri raportori, sunteți foarte importanți pentru consilierea la nivel de buget în Parlament. Deci raportul dumneavoastră de astăzi este foarte important pentru noi și ne va da o direcție pentru următoarele săptămâni. Acestea au fost lucrurile importante. Ați vorbit despre optimizarea politicii de coeziune, despre politica agricolă comună, despre mari agricultori și aici pot să spun cadrul nostru bugetar vede anumite modificări. Capping, marile firme industriale nu trebuie să primească acești contribuție pe hectar ca uh, mici agricultori, ca micile întreprinderi de familie. Ați vorbit despre valoarea adăugată și de asta ne ocupăm. Pentru noi trebuie să fie important ca niciun program, niciun proiect, niciun euro să nu fie investit fără a putea demonstra valoarea adăugată la nivel european. Dar voi întoarce fraza și voi, să, voi ruga statele membre de fiecare dată când dăm dovadă că există valoare adăugată, indiferent că e vorba de protecția frontierelor externe sau uh, cercetare sau combaterea terorismului sau infrastructură. De fiecare dată când există valoare adăugată europeană, trebuie să primim bani și de la statele membre, astfel încât să fie investiți. Acele așa numite better spending countries, care insistă la un plafon de 1,0% trebuie convinse în următoarele săptămâni că o plată un pic mai mare pentru a evita gaura care va rămâne în urma Brexitului și pentru a crea noi sarcini care vor fi finanțați cu azi bani. Deci că o plată mai mare, 1,1,4 până la 1,3 este necesară pentru a realiza această valoare adăugată. Deocamdată am terminat. Mulțumesc! Ja, da, vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc sincer. Vreau să vă spun doar, dacă transpuneți tot ce ați făcut, n-am ajuns niciodată atât de departe. Eu vă sunt foarte recunoscătoare și ne uităm, evident, la rezultate. Astăzi există lucruri care acum 10 ani nu erau făcute. Acum 10 ani se făceau alte lucruri dar astăzi există o acribie mai mare și dacă nu lucrăm împreună, vom pierde împreună, pentru că proiectul european uh, va fi în pericol de moarte. Doamna Bilinski, vă rog. Domnul Bilinski. Mulțumesc, domnule comisar, pentru toate aceste observații. În legătură cu conflictele de interese, aș dori mai întâi să vă sprijin efortul, dar și să vă atrag atenția asupra unui lucru pe care le-am discutat, ce are legătură cu Banca Europeană de Investiții. Alături de doamna Gresle am depus un amendament în care cerem să se acorde atenție conflictelor de interese în organele de conducere ale Băncii Europene de Investiții. Am văd că înțelegeți despre ce vorbesc. Vă rog să sprijiniți pe domnul președinte Hoyer în eforturile sale de a face față acestei provocări, pentru că poate are o legătură și cu modul uh, dezechilibrat în care uh, se stabilesc semnăturile și alocările. Mulțumesc! Văd că uh, membrii se ocupă de investițiile greșite naționale. Doamna raportoare, aveți cuvântul. You have the floor to end. Te rog, Ines, ai cuvântul că, în încheierea dezbaterii. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc mai întâi să mulțumesc foarte mult colegilor mei tuturor uh, pentru toate, poate toate ideile uh, exprimate. Uh, sunt de acord cu ce lipsește. Mulțumesc pentru faptul că ați recunoscut că un obiectiv al exercițiului era să nu repetăm aceleași lucruri. Multe sunt interesată uh, deschisă multor idei pe care le-ați uh, menționat ca să îmbunătățim raportul, uh, să semnalăm uh, anumite puncte, atât pozitive cât și negative. Mai întâi, în legătură cu cele spuse de doamna Gresle, singurul lucru care mă preocupă și mai putem discuta și cu comisia, se referă la faptul că eficacitatea, rezultatele pot fi introduse într-un algoritm ca să obținem rezultate eh, ca să obținem rezultate la nivel politic, eu nu accept ușor această, această idee. Uh mă interesează algoritmii și rezultatele lor, dar nu înțeleg uh, cum uh, uh, putem să scoatem din, algor din, din algoritmi rezultate la nivel calitativ, pentru că, așa cum am spus, cu aceeași cantitate de apă, un vas poate să fie aproape gol sau pe jumătate plin. Aș dori să știu cum Uh, pui, uh, introduci pe de o parte uh, carne topat, tocată și pe cealaltă de altă parte e scârnați. Deci, uh, în funcție de algoritm, obținem rezultate diferite, opinii diferite. Uh, ar fi bine să ne punem de acord uh, cum tratăm informațiile. Dacă prin calculator și prin Google, eu am dubii. Nu sunt foarte entuziastă în legătură cu această posibilități. În rest, sunt de acord în legătură cu schimbul de informații. În cazul statelor membre putem să arătăm sau să dăm exemple de succes și de eșec. Eu cred că gestionarea crizei, uh, uh, inclusiv prin bugetul până în 2017, există uh, și succese și eșecuri în statele membre. Dacă doriți să dăm exemple, putem să adăugăm o astfel de parte. Eu nu am inclus așa ceva pentru că, până la urmă, întotdeauna suntem. Statele membre vor spune că nu am fost n-am avut o, o, atitudine suficient de justă um, pentru că nu putem să ținem cont de toate elementele, situația fiind complexă. În legătură cu rata eroare, erorii, uh, domnul Oettinger spunea că e vorba de rata fără uh, corecție. Dar într-un, într-un buget de șapte ani, într-adevăr, dacă uh, rata erorii dintr-un an este corectată ulterior, nu este foarte just. Cum poate însă cetățeanul uh, să, să înțeleagă cum se pot repartiza banii ulterior, mai ales dacă apar crize, dezastre uh, sau consecințe ale schimbărilor climatice. Uh, mulțumesc doamnei la Baiova pentru observații și pe mine la audiere m-a fascinat posibilitatea de a concretiza valoarea adăugată europeană uh, este urgent uh, să transpunem uh, acest concept în date concrete pe care să le putem uh, comunica cetățenilor. Cel puțin în cazul coeziunii și al agriculturii um, s-a putut face acest lucru. Cifrele nu sunt ușor de găsit, dar impactul macroeconomic trebuie să fie disponibil pentru a, ca să-l comunicăm cetățenilor în cadrul semestrului european cu siguranță s-au generat date care ne pot fi utile în acest sens. Sunt absolut de acord cu domnul Stas uh, observațiile sale, uh, nu suntem de acord în legătură cu anumite elemente ideologice, dar în legătură cu ceea ce a spus, uh, sunt de acord. În ceea ce privește înverzirea și pacul, Ehm, poate nu am uh, făcut suficiente lucruri având în vedere datele de care am dispus, uh, dar Comisia nu a făcut până la capăt toate reformele necesare. Mulțu- ehm, voi accepta cu plăcere amendamentele domnului Stas în legătură cu acest aspect. Mm nu doresc uh, să arăt cu uh, degetul Cehia și Slovacia dacă nu menționăm celelalte state membre, pentru că oi negre există în toate statele membre în um, domeniul justiției. Um, nu trebuie uh, să creadă nimeni că e mai bine în afara UE decât în UE. Trebuie să avem o atitudine justă față de toate statele membre. Dacă nu, Ehm, identificăm uh, paiul uh, din uh, ochiul altuia, dar bățul din al nostru nu-l mai vedem. Ehm, domnul Flanagan uh, prezentat în mod foarte uh, grafic sentimentele sale în legătură cu uh, pacea din Irlanda. Dumneavoastră cunoașteți situația de pe teren. Dacă ați fi fost polonez sau estonian, uh, ați fi vorbit altfel despre aceste fonduri, pentru că există îngrijorări mari și um, într-adevăr, deseori faptul că ne înarmăm nu rezolvă sau nu, nu permite să se încheie războiul, dar Trebuie să controlăm uh, aceste lucruri. În ceea ce privește țările uh, contributoare nete, um, uh, situația din trecut a arătat că uh, aceste state pot totuși până la urmă să primească mai mult decât dau la bugetul european de aceea nu sunt de acord uh, cu ideile pe care le-ați uh, exprimat în legătură cu um, acest aspect. Domnul uh, Pirinski a insistat pe acțiunile din teritoriu. Eu cred că e posibil să facem în așa fel încât Banca Europeană de Investiții să intervină pe întregul teritoriu um, în toate statele membre. În fine, domnule Salafranca, mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră. Ehm, atât în legătură cu diferențele de calcul, ehm, întotdeauna avem această problemă a diferențelor în, modul de, mod, modurile în, care, modul în care se fac calculele. Am înțeles că Comisia nu poate să echivaleze toate aceste cifre, dar ar fi bine totuși să putem să explicăm aceste discrepanțe cetățenilor, pentru că Eh, anumite cifre s-ar putea îmbunătăți dacă am fi de acord cu metoda de calcul încă de la început și sunt de acord și în legătură cu preocuparea dumneavoastră în legătură cu ralurile, care sunt un fel de tumoare, poate nu malignă, dar care crește, crește și trebuie să reușim cumva să o rezolvăm și această problemă, așa cum a spus și domnul comisar Oettinger. Um, în rest, în legătură cu succesele din la coeziune și din agricultură, într-adevăr, putem să se, să se poată îmbunătăți și mai mult aceste situații. Mulțumesc domnului comisar Oettinger pentru observații și pentru acțiunile sale pentru tot ceea ce a făcut și pentru a lupta împotriva conflictelor de interese. Cred că toate instituțiile au interesul să rezolve uh, cât mai transparent problema conflictelor de interese ca să se poată da explicații coerente cetățenilor în legătură cu toate schimbările. Pentru că imaginea uh, și buna guvernanță a instituțiilor depinde mult uh, de aceste eforturi pe care trebuie să le fac, mm, facem ca să nu ne mai poate ataca nimeni, mai ales că ne atacă oricum în mod uh, injust. Um, este demonizată această administrație a instituțiilor europene. Este un mit că um, crește um, crește um, această administrație, e un țap ispășitor până la urmă, dar eu aș spune că grație funcționarilor instituțiilor europene, în ciuda ceea ce spun uh, unele guverne, Europa merge înainte. Sunt lucruri uh, care poate nu reușim să le explicăm sau să le vindem cetățenilor uh, foarte bine, dar uh, sunt fundamentale. În rest, aștept amendamentele dumneavoastră cu multă plăcere. Mulțumesc! Mulțumim. Ce de urmă mai avem 6 și 7. Amendamentele trimise până pe 23 ianuarie la ora 14. Mulțumesc mult pentru dezbatere, domnule comisar. Mulțumesc că ați venit. Și noi continuăm cu punctul 8 de pe ordinea de zi. Descărcarea de pe 8 până pe 11. Colegul nostru Vali este raportorul. Vă rog, aveți cuvântul. Si, grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Aștept uh, puțin uh, să plece reprezentanții comisiei. Haideți să așteptăm uh, câteva secunde. I would like to urge you to leave the room quietly as we... V-aș ruga să părăsiți sala în liniște pentru că avem deja o întârziere de 23 de minute. Mulțumesc Comisiei, Curții de Conturi și Băncii Opene de Investiții pentru datele pe care, pe care mi le-au uh, trimis. Acestea au fost foarte utile pentru pregătirea proiectului de raport. Uniunea Europeană uh, promovează dezvoltarea în țările terțe și această acțiune este extrem de importantă. Uh, având în vedere cifrele, sumele în joc, uh, este foarte important să controlăm, să controlăm uh, funcționarea fondului și rezultatele. Aspectele legate de durabilitate, nu doar economică, ci și de mediu și socială, trebuie să fie luate în considerare. Fondul European de Dezvoltare include instrumente complexe și acțiunile au loc pe diverse fronturi, de multe ori în uh, condiții dificile. Acest lucru înseamnă că mecanismele de control trebuie uh, să fie uh, eficiente. În procedura de descărcare de gestiune trebuie să abordăm problemele cu care ne-am confruntat cu o viziune află și din toate, amplă și din toate aspectele. Am, în raport am identificat aspectele cele mai importante și am identificat și elementele pozitive obiective, cum ar fi alinierea cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Aș dori să încep discutând unul dintre subiectele cele mai importante eh, menționate de Curtea de Conturi în raportul său anual. S-a spus că rata erorilor estimate pentru plățile din 2017 a fost de 4,5%. Este o cifră foarte preocupantă operațiunile în care s-au identificat cele mai multe erori se referă la programele preventive, subvențiile, acordurile și contribuțiile um, uh, cu organismele internaționale și acordurile delegate cu agențiile de cooperare ale statelor membre. Comisia trebuie să îmbunătățească gestionarea contractelor în procedurile de selecție și sistemul de gestionare a uh, licitațiilor. DGDEFCO deci, trebuie să îmbunătățească controlul și evaluarea uh, indicatorilor de performanță, să include informații clare și complete. Doresc să amintesc că în 2017 uh, s-au alocat 860 de milioane de euro prin operațiuni de sprijin bugetar. Trebuie să se facă progrese care să poată să fie cuantificate în dezvoltarea țărilor care beneficiază de acest instrument și să există o legătură unifocă între această modalitate de ajutor cu operațiunile concrete de luptă împotriva corupției și a fraudei um, riscul este mare și trebuie să se acorde atenție și uh, situațiilor de evaziune uh, fiscală sau uh, fluxuri financiare ilicite, așa cum am spus de multe ori în comisiile competente, inclusiv în acest Parlament, mai ales în urma scandalurilor și legate de paradisurile fiscale. Este important să evaluăm cu atenție rezultatele obținute în urma intervențiilor Uniunii, în fiecare caz, pentru a evita să continuăm să finanțăm sisteme netransparente. Aș dori să menționez acum fondurile fiduciare ale Uniunii, dintre care Fondul European de Dezvoltare a, la care Fondul European de Dezvoltare a, a contribuit cu 3 miliarde din cele 4 miliarde suma totală. Restul a fost fonduri de la statele membre și alți donatori. Fondurile, eh, fondurile fiduciare sunt instrumente flexibile și utile în situații critice, dar având în vedere flexibilitatea lor, necesită un dialog, eh, un, un control al obiectivelor eh, care trebuie obținute și Comisia trebuie să îmbunătățească monitorizarea pentru a evita um, pentru a evita situațiile în care uh, se îndepărtează de obiectivele inițiale. Este foarte important să crească trasabilitatea în relațiile dintre ONG-uri și organismele internaționale. Cooperarea este importantă, dar amintesc că acordarea de fonduri trebuie să se bazeze pe mecanisme de control. Este datoria Uniunii și a statelor membre să transfere toate informațiile necesare cetățenilor în legătură cu finanțările și utilizarea lor. Curtea de Conturi a publicat recent un raport special care are obiectivul de a analiza trasabilitatea fondurilor și a finanțărilor um, din partea Uniunii Europene. În acest raport special s-a subliniat faptul că Comisia nu a fost suficient de eficace și s-au identificat multe slăbiciuni în uh, procedurile uh, aplicate și în informațiile legate de subcontracte. Din 5 din 6 proiecte controlate de Curtea de Conturi, uh, organismele ONU nu au publicat uh, toate contractele sau doar parțial. Comisia nu a controlat, dar aceste organisme au respectat și au respectat obligațiile în raportul privind descărcarea de gestiune se spune faptul că facilitatea de investiții ACP a Băncii Europene de Investiții a aprobat 29 de proiecte în valoare de un miliard și jumătate. Trebuie să subliniez importanța factorilor care trebuie să caracterizeze aceste proiecte. Durabilitatea și valoarea adăugată din punctul de vedere al mediului, din punct de vedere social și economic. În fine, comunitățile locale trebuie incluse și consultate, mai ales uh, când sunt proiecte pe scară largă. Deseori am văzut proiecte pe scară largă în care cei din teritoriu nu sunt deloc implicate, implicați uh, în uh, momentul în care se oferă fonduri din bugetul european. Apoi, în ceea ce privește bugetizarea fondului, știu că este un subiect delicat din punct de vedere politic. Există viziuni diferite și în Consiliu. În trecut, Parlamentul s-a pronunțat în legătură cu bugetizarea acestui instrument. Înainte de a lua o decizie eu ca raportor, aș dori să spun care este situația și să văd uh, care, sunt, care este poziția celorlalți raportori pe acest subiect și apoi să văd cum putem uh, introduce elementul în acest raport. Voi colabora constructiv uh, uh, cu uh, raportorul din umbră și acum îi voi asculta pe colegi. Sunt convins că dezbaterea va fi una foarte utilă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Doamna Hoffman, dintre raportorul din umbră, vă rog, aveți cuvântul. Ja, <clears throat> zunächst möchte ich den Kollegen äh, pentru început vreau să um, felicit pentru acest proiect de raport. Mi se pare un uh, raport foarte echilibrat care se referă la punctele cu adevărat relevante în cadrul uh, cooperării europene pentru dezvoltare și în trecut uh, au fost probleme oarecum adiacente, cum ar fi migrația și așa mai departe, însă acest proiect este foarte reușit. Un punct important la care <laughs> vreau să fac referire este faptul că uh, cooperarea în ceea ce privește administrația și folosirea fondurilor pentru dezvoltare este foarte bună, chiar dacă lucrurile nu sunt foarte clare. Se fac progrese, banii sunt investiți, ating obiective, dar rolul Uniunii Europene de multe ori se pierde, nu este evident. De aceea este important ca în raportul nostru nu doar să criticăm, ci uneori să vorbim și despre lucrurile bune care au fost făcute și să le apreciem. Era de așteptat ca și anul acestul să uh, existe câteva aspecte problematice față de ultimii ani rata de eroare a crescut, ceea ce evident pune semne de întrebare. Este vorba despre erori de același fel ca cele din ultimii ani cu toate acestea, recomandările curții de conturi de anul trecut au fost puse în aplicare în mare parte. La întrebările mele scris ce alte ameliorări să vedem, de pildă la controle sau la cooperarea cu parteneri, Comisia a dat răspunsuri uh, destul de complete. Cred că, pe de altă parte, pentru reformă este nevoie și de timp și uh, mingea este în terenul Comisiei pentru a se uita la propriile deficite și a încerca să le corecteze și pentru a lua măsuri eficiente. Lucru care ne va duce pe viitor la evitarea anumitor erori și la reducerea ratei de eroare. Am observat că raportorul uh, a abordat uh, contribuția uh, Regatului Unit în alineatul 2 dar nu a dat prea multe detalii. Nu se face nici o uh, uh, referință la cadrul financiar multianual. În fond și la urma urmei, din 2021 trebuie să uh, introducem aceste lucruri în calculele noastre bugetare. Pe viitor vom avea o mai bună coerență, transparență și eficiență și vom putea exercita un control democratic. În tot cazul, suntem de părere că aceste lucruri ar trebui menționate în raportul actual. Mm, am fost un pic îngrijorată pentru că nu mi-era foarte clar ce va însemna Brexitul pentru revoluția noastră. Poate că vom avea mai puține mijloace sau cum. Doar Comisia ne-a asigurat că Brexitul nu va avea nici un efect, nicio influență asupra mijloacelor pentru că avem un instrument de vecinătate și vorbim despre cooperare care intră în buget și pe viitor s-ar putea să avem chiar mai multe mijloace la dispoziție. Este o evoluție pozitivă, din punctul meu de vedere, care trebuie menționată și ea în raport. Spre o facilitate de pace africană care este finanțată prin fondul nostru în momentul de față, nu este inclusă. Știu că este vorba despre un instrument de finanțare care trebuie să fie flexibil și de aceea se poate să se poate reacționa în cazul unor crize, dar sunt de părerea că instrumentul de finanțare trebuie să rămână o excepție. Faptul că nu este controlat de comisia noastră. În cele din urmă, două puncte sunt foarte importante. Comisia trebuie să se asigure că în situații de urgență mijloacele pot fi folosite repede și eficient, însă din păcate nu discutăm despre eficiență în momentul de față. În ceea ce privește facilitatea de pace africană, cea mai mare problemă este performanța. Cum uh, vom putea să folosim în următorul an? Deci obiectivul trebuie să fie să aducem împreună mai multe surse de finanțare. Comisia și statele membre trebuie să coopereze și văd că statele membre sunt obligate să acționeze conform datoriei și să-și plătească contribuția la timp. Dacă aceste condiții nu pot fi duse la îndeplinire, ar trebui să ne gândim ă, și la posibilitatea de a suspenda un anumit instrument de finanțare. Acestea au fost observațiile mele, mulțumesc mult. Mulțumesc și eu foarte mult. Mă bucur că avem și un reprezentant al Comisiei Europene și vă rog, își dau cuvântul. Je vous remercie, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia dorește să mulțumească și domnului Vali, domnul raportor, pentru acest raport. În 2017, ca întotdeauna, Comisia a încercat să pună în aplicare recomandările Curții de Conturi – care sunt extrem de utile și binevenite pentru a îmbunătăți sistemul de control și performanța programelor noastre. Aș dori să mă refer doar la câteva puncte. Mai întâi, rata de eroare a Curții de Conturi, e adevărat 4,5% în 2017 și într-adevăr a crescut comparativ cu anul precedent, care era la 3,3%. Evident, e o îngrijorare pentru comisie, pentru că noi avem întotdeauna drept obiectiv să identificăm și să corectăm eventualele erori. Aș dori totuși să vă prezint contextul acestei rate. Trebuie să ținem seama de mediul în care evoluăm și acesta e totuși destul de riscant, de complicat, de schimbător și chiar în anumite cazuri extrem de instabil. Apoi, parte din rata de eroare de fapt provine din lipsa de documentație sau din cauza unei documentații inadecvate. Nu încercăm să minimizăm, ci uh, vrem să vă asigurăm că am luat măsuri în acest sens. Și apoi trebuie să ținem seama de capacitatea de corecție pe care o are Comisia Europeană, de corectare. Și m-aș referi la rata de eroare reziduală, RER. Rata aceasta nu vine să facă concurență ratei de eroare calculată de curte, niciun fel, ci pur și simplu oferă o altă perspectivă, un alt punct de vedere, o informație suplimentară care, după părerea noastră, poate fi utilă autorității de descărcare bugetară. În timp ce Curtea de Conturi calculează rata de eroare pe tranzacțiile efectuate în cursul anului, rata de eroare reziduală are drept scop să facă o estimare a ratei de eroare odată ce proiectele au fost finalizate, când toate controlele au fost realizate. De aceea, rata de eroare reziduală este inferioară comparativ cu rata de eroare calculată de curte, un pic peste 1%, pentru că ține seama de toate controlele care au fost realizate de comisie înainte de încheierea, finalizarea proiectului. Să vă dau un exemplu. În 2017, prin diferitele audituri pe care le-am realizat la finalul proiectelor, am uh, identificat 80 de milioane de cheltuieli uh, ineligibile care au fost recuperate. Metodologia aceasta ROR a fost uh, um, aprobată de Curtea de Conturi și slăbiciunile care au fost identificate în punerea sa în aplicare în 2017 au fost corectate în 2018. Deci e vorba de un instrument important care să ne permită să avem o măsurare sintetică a controlului nostru realizat în intern de-a lungul timpului. Și asta ne permite de asemenea, an de an, să identificăm acele slăbiciuni care ar merita să fie îmbunătățite prin uh, sistemele noastre de gestiune. Evident, Controlele trebuie să fie realizate ținând seama de raportul uh, care există între costuri și beneficii. Acum e vorba de 300 de milioane de euro, adică um, în jur de 4% din cheltuieli. E o sumă pe care o considerăm uh, rezonabilă comparativ cu riscurile uh, ce apar în uh, gestionarea programelor și beneficiile obținute. Un exemplu, cheltuielile ineligibile de detectate de controle reprezintă 220 de milioane de euro în 2017. Cu toate acestea, noi continuăm să monitorizăm îndeaproape aceste costuri. Ținem seama de asemenea și de avizul Curții de Conturi în cadrul auditului său referitor la organizațiile neguvernamentale și mai ales în ceea ce privește trasabilitatea fondurilor. Acum, problema nu e că nu știm ce fel de contract am încheiat cu ONG-urile și că nu avem o monitorizare a acestora, ci, din punct de vedere statistic, nu avem întotdeauna o uh, niște cunoștințe foarte precise referitor la fondurile alocate acestor ONG-uri. Pentru că e vorba uneori de contracte încheiate cu consorțium și de multe ori avem și o altă situație, subvenții acordate în cascadă. Deci, într-adevăr, solicitarea curții de conturi și anume să avem o, niște cunoștințe mai fine, mai cizelate, și noul sistem de informații pe care noi îl punem la punct, cu siguranță ne vor permite pe viitor, și când spun pe viitor, uh, uh, nu uitați că e nevoie de timp pentru a instaura aceste sisteme. E vorba de o perspectivă de 2 ani. Deci pe viitor vom fi în măsoară, măsură să urmărim mai îndeaproape fondurile alocate ONG-urilor. În ceea ce privește fondurile fiduciare, împărtășim observațiile formulate de raportor și formulate în general de Parlamentul European, crearea, instaurarea acestor fonduri fiduciare a fost inclusă în revizuirea regulamentului financiar din 2012 la solicitarea uh, precisă a Parlamentului European în cadrul uh, procesului de descărcare bugetară, ideea fiind să avem o vizibilitate sporită pentru fondurile comunitare și pentru statele membre, care de, uh, de multe ori erau fonduri canalizate înspre fonduri fiduciare gestionate de Națiunea Unite sau de Banca Mondială. Ori, prin diferitele audituri realizate, fie în intern de comisie, fie din partea curții de conturi, ne dăm seama că fondurile fiduciare reprezintă o plus valoare în materie de vizibilitate, eficiență și impact pe care le poate avea ajutorul acordat, dar evident ținem seama de observațiile curții de conturi în ceea ce privește o definire mai bună a obiectivelor noastre strategice pentru aceste fonduri create. În așa fel încât Sistemele de control care ne permit să urmărim îndeaproape aceste fonduri alocate fondurilor fiduciare sunt identice cu sistemele de control aplicabile tuturor fondurilor utilizate pentru ajutor uh, extern. Deci nu avem niciun fel de control mai light, mai soft pentru acest tip de fonduri. Și în materie de interes, putem spune că acestea și-au atins obiectivele. Avem uh, peste 700 de milioane de euro utilizate, deși e adevărat că putem să e loc și de mai bine. Acum, în ceea ce vrește Fondul European pentru Dezvoltare, acesta a fost menționat. Noi am propus o bugetizare a acestuia, era o solicitare destul de veche a Parlamentului European, lucru ce ne va permite să sporim controlul democratic și transparența asupra utilizării acestor fonduri. Am inclus cooperarea cu țările din uh, uh, țările ACP, Africa, Caraibe și Pacific, pentru toate aspectele legate de cooperare, cu excepția extinderii și ajutorului umanitar. Acum, acest instrument deocamdată prevede o sumă de referință de 82 de miliarde de euro, evident uh, va avea o consecință în funcție, va exista o consecință în sensul că CF, viitorul CFM ne va permite să definim mai precis suma totală. Avem cooperare cu uh, Africa subsahariană și uh, parte din aceste sume vor fi utilizate pentru ACP, 33,2 miliarde, uh, care trebuie comparate cu cele 25 de miliarde precedente. Acum, în perspectiva Brexit, oricum, Uh, cooperarea cu Africa subsahariană este în continuare o prioritate și acest nou instrument ne va permite să consolidăm coerența și să evităm o muncă fărămițată pe diferite programe geografice, tematice, lucru ce ne va permite să avem o abordare plurisectorială și transregională. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Mulțumesc foarte mult. Nu mai văd alte solicitări de intervenții. Domnul raportor. Mulțumesc. În ceea ce privește intervenția colegei Hoffman, o parte dintre propunerile sale le voi uh, putea uh, include, dacă are uh, exemple de bune practici din fondul de dezvoltare le putem uh, include. Cu siguranță, când vine vorba de introducerea în bugetul UE a instrumentului uh, este o chestiune importantă din punct de vedere politic. Parlamentul European deja s-a exprimat în trecut în legătură cu acest subiect. Este însă un subiect delicat. Aș fi dorit uh, ca mai întâi să am o discuție cu ceilalți colegi și apoi uh, să înțelegem dacă mai există aceste sensibilități sau um, pozițiile s-au schimbat un timp. În ceea ce privește Brexitul, cu toții am dorit să știm uh, cum uh, vor fi gestionate finanțele uh, generale. Bineînțeles că e important să menținem angajamentele la nivelul plăților, acolo unde există deja proiecte adoptate și să bugetăm cât mai bine pentru viitor ca să nu există probleme majore uh, în acest mecanism economic uh, adoptat uh, până acum, dar e clar că lucrurile se vor schimba în următorii ani. În ceea ce privește mm, Comisia Europeană, uh, rata erorii a crescut și acest lucru ne preocupă. Situația geopolitică de anumite țări din Africa, Eh, este foarte dificilă, așa cum eh, au spus eh, colegii. Este important însă în timp să încercăm să facem așa fel încât rata erorii să scadă și nu să crească. Ne bucurăm că mecanismele de audit ne-au permis să recuperăm anumite resurse 80 uh, de milioane au fost recuperate și ne bucurăm de acest lucru. Cu siguranță se poate face și mai bine și mai mult. Dacă, de exemplu, dacă se adoptă acest sistem de trasabilitate a fondurilor, mai ales uh, în cooperarea cu ONG-urile, uh, caz în care nu avem deocamdată date detaliate specifice în legătură cu finanțările Um, prevăzute în acest scop. În ceea ce privește prioritățile, bineînțeles, Africa subsahariană este o zonă priori prioritară pentru a lupta împotriva sărăciei absolute acolo, um, care este o realitate în această parte a Africii, dar și pentru uh, a combate fluxurile migratorii um, prin uh, oportunități de dezvoltare ale acestor uh, țări și zone. Sper că vom putea colabora constructiv și ne vedem în curând ca să vedem dacă mai sunt uh, lucruri de discutat, uh, divergențe între noi sau dacă vom fi în mare de acord în legătură cu acest raport. Mulțumesc! Da- Mulțumesc și aici 30 ianuarie ora 14 este termenul limită. Acum trecem la alte instituții, la descărcarea de gestiune. Și uh, discutăm acum punctele 9 până la 16, celelalte uh, instituții rămase, uh, Curtea de Justiție, Consiliul Europei, Curtea de Conturi, uh, Comitetul Economic Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsman și responsabilul pentru protecția datelor, Amcron, este raportorul. Aveți cuvântul. Ja, danke schön, Frau Mulțumesc mult, doamne președinte și uh, le mulțumesc și reprezentanților celorlalte instituții aflați astăzi aici. Ne spune că, per total, uh, a fost mulțumitoare funcționarea celorlalte instituții. Când am pregătit uh, raportul, în afară de Consiliu, am avut o cooperare excelentă cu toate celelalte instituții și le mulțumesc chiar acum pentru acest lucru. Anumite subiecte se regăsesc în toate rapoartele, condițiile de lucru, anumite progrese, pe egalitatea de gen, uh, volumul mai mic, comunicarea în afară și, bineînțeles, și efectele Brexitului. Anumite instituții fac progrese mai mari decât altele la anumite puncte și aș sublinia aici că între ele ar trebui să discute mai mult despre bune practici pe viitor vreau să subliniez câteva puncte și anume faptul că serviciul extern în procedurile administrativ cu delegațiile a făcut mari progrese, de care ne bucurăm mai ales în ceea ce privește licitațiile, prin formare, prin uh, experiență și prin dezvoltarea sistemelor informatice. Uh, uh, provocarea este mai ales în ceea ce privește personalul, pentru că uh, este un volum de lucru în creștere și în același timp o reducere a personalului și, și aici pot fi făcuți pași înainte, ca și în ceea ce privește egalitatea de gen. Uh, o problemă în ceea ce privește uh, Comitetul Regiunilor este cauza MECOI. Mulțumesc și colegului Clins cu care am cooperat și ne-am întâlnit cu domnul MECOI și am lansat o procedură de mediere între el și Comitetul Regiunilor colega aflată la fața locului va prelua rolul de mediatoare și are o anumită experiență și sperăm ca mm, în cele din urmă se va ajunge la o soluție care să mulțumească ambele părți între timp. Vrem să scoatem uh, acest subiect de parte de descărcare pentru că ce s-a întâmplat uh, a rămas cu mulți ani în urmă. În ceea ce privește cooperarea administrativă între Comitetul Economic și Social Roman și Comitetul Regiunilor este o colaborare model și duce la economii semnificativ. Există însă un blocaj al investițiilor și aici când vorbim despre sistemul informatic clădirea Van Merland după 2021, cum va fi folosită, trebuie lămurită, atunci vom renoi contractul, așa că vom mai auzi acest lucru. Comitetul Economic și Social. Aici, din păcate, sunt probleme, probabil că ați auzit și în presă de aceste probleme, se fac uh, anchete și pe autoritățile fac asta. Eventual pot ajunge aceste probleme și fața instanțelor și uh, eu, în ceea ce privește controlul bugetar, văd aici necesitatea unor verificări și a unor îmbunătățiri ale regulilor și procedurilor urgentă. Uh, Curtea de conturi, problema este cu un fost membru și m-am hotărât să nu intru în detalii în privința acestui caz izolat, dar și aici uh, procedurile trebuie neapărat și urgent îmbunătățite. Uh, declarația costurilor de călătorii, absențele membrilor și evitarea conflictelor de interese sunt aici absolut importante și procedurile trebuie adaptate. Pe 29 ianuarie vom avea o întâlnire cu ușile închise cu Curtea de Conturi Europene și vom discuta despre starea actuală a lucrurilor. Discut acum cu secretarul general care mi-a spus că recomandările OLAF vor fi transpuse cât mai repede pentru a evita anumite probleme pe viitor recomand o simplificare în ceea ce privește rambursarea costurilor de voiaj, pentru că deocamdată este nevoie de prea multe documente. Propunerea mea ar fi ă, că să se facă o reglementare paușală în locul sistemului actual în ceea ce privește distanțele parcurse. Deocamdată e vorba despre o povară administrativă prea mare. Mm, uh, ombudsmanul uh, reprezintă pe cetățeni și munca este absolut excepțională și în ciuda volumului de muncă continuă să fie în ce în ce mai eficientă, dar uh, s-ar putea ca pe termen mediu să fie nevoie de mai multe resurse și aici. Consiliul din nou a refuzat să discute cu comisia noastră, nu am ajuns la o soluție de compromis. Sper că o să se întâmple acest lucru, dar pe viitor aș vrea să avem o cooperare mai bună în cadrul acestei descărcări de gestiune și tocmai pentru că nu avem date concrete, recomand amânarea uh, descărcării de gestiune. Protecția datelor uh, este uh, o evoluție legislativă foarte mare în acest domeniu și este o instituție din ce în ce mai importantă, cea care se ocupă cu protecția datelor Mm, este posibil ca marile provocări și adaptările necesare la nivel administrativ uh, să necesite și aici uh, adaptări și modificări. Curtea Europeană de Justiție, ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi, a, uh, a reușit să rezolve cazurile mai rapid și, de asemenea, creează un nou sistem administrativ bucurător. Acum avem de dor mai mulți judecători și, uh, pe de altă parte, din ce în ce mai multe cazuri, astfel încât această problemă ne va preocupa și pe viitor. Curtea Europeană de Justiție, ca și Curtea de Conturi, uh, se confruntă cu anumite provocări și anume, așa anume creșterea costurilor din Luxemburg uh, trebuie să rămână în acest context un angajator atractiv. Acum aș dori să le dau cuvântul raportorilor din umbră, aștept cu nerăbdare comentariile lor. Prima întrunire va avea loc uh, următoarea săptămână de Strasburg și tocmai am trimis invitația. Mulțumesc! Foarte frumos! Asta înseamnă organizare. Sara Franca este primul raportor din urmă. Gracias, eh, señora presidente. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mă refer la munca depusă de colegul Con și să-i mulțumesc Uh, de, atât în ceea ce privește investițiile, investițiile sale personale, fe, felul în care s-a preocupat de acest dosar, cât și de rezultatele obținute. E clar că am abordat problemele clasice pe care le avem de obicei cu Consiliul Uniunii Europene, lipsa de Uh, claritate în ceea ce privește cheltuielile Consiliului European și a Consiliului de Ministri. Oricum, menținem contactul. V-ați referit de asemenea și nu vreau să menționez toate punctele, dar v-ați referit la, în domeniul justiției la instaurarea acestei rețele foarte interesante a membrilor uh, din Curțile Supreme și Curtea de Justiție Europeană și, evident, declarația de interes, care este întotdeauna foarte interesantă. Apoi uh, ați abordat în mod corect subiectul referitor la termenele necesare pentru uh, rapoarte. Și acest lucru a fost uh, preluat și în textul, în avizul Curții de Conturi, când s-a realizat auditul. Uh, cred că nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să subliniem uh, excelenta cooperare pe care am avut-o cu Curtea de Conturi, uh, felul în care s-au rezolvat diferitele probleme și evenimentele recente pe care tocmai le-ați evocat. Iar în ceea ce privește Comitetul Economic și Social, da, deplângem faptul că, așa cum spune și raportorul în raportul său, operatorii economici uh, nu s-au uh, prezentat la acele apeluri de ofertă lansate de către uh, CESE și în ceea ce privește uh, aprobarea descărcării de gestiune pentru 2016, uh, s-au pus uh, semne de întrebare în ceea ce privește felul în care se numesc funcționarii. În fine, în ceea ce privește mediatorul, ombudsmanul. Uh, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, constatăm că procentul de executare a fost uh, s-a mai scăzut. Era de 5,40 în 2016, uh, iar pentru supraveghetorul pentru protecția datelor, cifrele au scăzut, ceea ce ni se pare îngrijorător nu ni se pare că se merge în direcția potrivită. Și în final, SAE. Apreciem Uh, datele pozitive prezentate de către raportor, este interesantă ideea aceasta de a avea o academie de formare a viitorilor diplomați europeni și, de asemenea, apreciem și ideile uh, domnului raportor și anume că doar 5 din cei 13 evaluatori confidențiali uh, ar, uh, au participat la această muncă, ne-am gândit că poate ar trebui să extindem această cifră E vorba de accesul la cheltuieli, la uh, uh, cheltuieli legate, evident, și de Brexit și de mediul înconjurător. Așa că, doamna președinte, și astfel am să închei, ar trebui ca toate aceste rapoarte prezentate de către domnul raportor să poată fi modificate lejer prin anumite amendamente. Mulțumesc! Are cuvântul colegul Clint. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Pentru început doresc să-i mulțumesc colegului meu, care, așa cum a spus deja antevorbitorul meu, a făcut uh, rapoarte foarte bune și a luat în discuție toate punctele pe care trebuia să le discutăm. Mă bucur că propunerile pe care le-am făcut la ultima descărcare, uh, aș putea spune chiar toate au fost incluse în acest raport. Pe de o parte, mă refer la faptul că trebuie să facem eforturi uh, pentru a avea uh, proceduri simplificate. Lucrurile arată bine, cu excepția Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor, toată lumea și-a luat angajamentul ca până la sfârșitul lui martie să vină cu rapoartele. Cele două instituții care nu sunt încă gata ne spun pur și simplu că nu sunt obligate legat să facă acest lucru, deci vor face în vară. Sperăm ca această peer pressure din partea celorlalte instituții să ducă la o viteză mai mare acestor două instituții, pentru că interesul nostru este să nu întârziem foarte mult cu descărcarea de gestiune, ca până acum. În al doilea rând, am văzut că uh, acest uh, performance-based budgeting uh, chiar dacă nu fără lacune, este adoptat de mai toate instituțiile în discuție, e bine pentru că Brexitul a arătat, printre altele, că opinia publică, respectiv cetățenii, sunt din ce ce mai critici în ceea ce privește rezultatele și urmează o luptă electorală uh, în mai 2019 și cu siguranță se va discuta și despre faptul că instituțiile europene sunt privite ca niște monștri birocratici care uh, cheltuie o mulțime de bani, îi aruncă pe geam, mai bine zis, și vreun eurosceptic sigur va veni cu acest argument. Deci este bine dacă putem dovedi, dacă toate instituțiile pot dovedi că au folosit banii în mod eficient și că ce se face cu banii este spre binele cetățenilor. Am văzut uh, odată cu Brexitul cât uh, de agresive sunt afirmațiile adversarilor Uniunii Europene și în mai naționaliștii și separatiștii nu vor rata nicio ocazie să se folosească de acest lucru, de acest tip de declarații. De aceea este bine ca lucrurile să fie în ordine. În ceea ce privește instituțiile, trebuie să fac uh, referire la ce a făcut și colegul meu de la Popular Europe, deși nu am prea multe de adăugat. Poate un lucru. Dacă serviciul diplomatic european se gândește la înființarea unei academii pentru viitoarele generații de diplomați europeni, atunci, în acest context, poate că ar trebui să ne mai gândim unde să facem această Academie Diplomatică. Eu am spus acum mulți ani deja, am trimis o scrisoare fostului președinte francez Nicolas Sarkozy și bă, ministrului său de externe, domnul Kushner, și am spus că clădirea Parlamentului European de la Strasburg trebuie folosită pentru o asemenea academie și așa să scăpăm de dublul sediu al uh, Parlamentului European. Această academia, dacă ar fi la Strasburg, uh, ar folosi de-a lungul întregului an uh, clădirea, nu patru zile pe lună și studenții ar putea să și locuiască acolo ca la un internat pentru că sunt spații foarte bune și tinerii diplomați ar trebui în primul rând să se ocupe acolo de subiecte europene, altfel încât să aibă o doctrină unitară și mai târziu când mm, se întâlnesc în lume, în diferite locuri, să aibă deja legături personale. Sigur, pe atunci nu-i de mirare, unul dintre cei doi nu mai știu care mi-a confirmat că a primit scrisoarea și a promis că va discuta despre acest lucru, ceea ce evident nu s-a întâmplat, celălalt nici măcar nu mi-a răspuns. Poate de data asta avem mai mult noroc, totuși dacă această academie va fi un proiect serios, voi încerca încă o dată să împing lucrurile în această direcție. Antevorbitorul meu a spus deja că în ceea ce privește protecția datelor și ombudsmanul, Aici uh, bugetul uh, uh, bugetul nu a fost cheltuit până la capăt. Nu știu dacă e neapărat un lucru negativ, trebuie să vedem, adică ori oamenii ăștia nu sunt în stare, nu au suficient personal și resurse să pună în aplicare ce și-au propus și atunci trebuie să vedem cu resursele ce facem, cu personal. Dar pe de altă parte s-ar putea să fi făcut o eroare bugetară. Oricum, lucrul trebuie analizat îndeaproape. Și încă un ultim lucru legat de cetățenii britanici care lucrează în diferitele instituții. Primul lucru stabilit deja este că acești britanici Ehm, britanicii vor rămâne angajați. Doar cei care se ocupă de protecția datelor. Șeful de la protecția datelor va să mulți britanici sunt buni, îi vreau în continuare. Ceilalți vor verifica. Atâta timp cât este vorba despre funcționar, lucrul este clar, aceștia nu pot fi concediați, dar când vorbim despre un sistem contractual, odată ce acest contract expiră, va avea loc o reexaminare și se va vedea ce se poate face Uh, pentru că tot Brexitul deocamdată este o mare enigmă și de aceea înțeleg că instituțiile nu pot să uh, ia decizii foarte concrete. Mulțumesc mult! Bineînțeles, funcționarii europeni nu pot fi funcționari europeni decât dacă statul membru este stat membru în continuare de aceea, bun, sunt niște lucruri care trebuie lăsate deschise pentru că vom vedea ce facem. Oricum, va trebui să avem o declarație a președinților și după Brexit va avea loc, dar dată fiind situația juridică a contractului, această declarație nu va avea mare importanță. Colegul de eu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc uh, să mulțumesc uh, mult uh, raportorului. Am citit raportul cu multă plăcere. Este important să spun și acest lucru. Și voi depune amendamente pentru a completa acest raport, care este un bun punct de plecare. Um, sunt lucruri pe care le menționăm de fiecare dată în uh, aceste dezbateri. Sunt de acord cu colegul Clint și anume că trebuie să punem accentul uh, pe anumite elemente, cum ar fi atunci când vorbim despre Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, pe indicatorii de performanță, pentru că în regiuni uh, pot să fie folosiți acești indicatori cel mai bine. Și aș avea um, lucruri de adăugat în plus în ceea ce privește eficacitatea acestor comitete. În ceea ce privește Curtea de Justiție, um, parte, um, raportul este foarte clar, nu am nimic de adăugat. În legătură cu ombuds, doamna ombudsman, <laughs> um, am avut discuții cu dânsa despre buget uh, și rata de executare a bugetului. Știm că în trecut Uh, biroul mediatorului european a primit din ce în ce mai multe dosare și ajunge la saturare și se riscă blocajul. Uh, suntem la răscruce de drumuri. Cred că este momentul ca Uniunea Europeană să sprijine mai mult biroul ombudsmanului pentru ca recomandările acesteia să uh, formuleze recomandări pentru toate dosarele și pentru asta are nevoie de resurse pe măsură. Uh, situația la Consiliu rămâne problematică, ne-a spus o curte de conturi, punem întrebări, nu primim răspunsuri și așa mai departe și revin uh, la sugestia colegului Clinț în legătură cu Strasburgul. Este o soluție creativă și o sprijin. Bine, cu asta am uh, terminat runda de discuții. Doamna Walter spune că mm, pentru britanici se poate hotărâ ce se va face, ce orice. Bun, deci nu putem să discutăm aici, pentru pentru că deciziile privitoare la Brexit vor fi luate ulterior. Bun. Vreau să dau cuvântul instituțiilor. Dacă Consiliul vrea să ia cuvântul, nu, nu e cazul. Bun, atunci uh, uh, doamna Campbell de la Serviciul de Extern. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman, and thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Condes, pentru raport și pentru comentariile dumneavoastră. Am luat notă de acestea. S-au menționat uh, anumite uh, probleme, cum ar fi echilibrul de gen uh, și cel geografic. Așa cum a spus doamna înaltă reprezentantă în prezentarea sa, în decembrie avem reguli în acest sens, le monitorizăm, dar lucrurile durează până când se vor echilibra. Um, Serviciul de Acțiune Externă se pregătește pentru Brexit, de exemplu, uh, creăm o delegație la Londra um, și avem un task force uh, pentru a examina implicațiile Brexitului asupra Serviciului de Acțiune Externă. Luăm notă de toate punctele din raport. Mulțumesc, uh, mulțumim pentru acesta și vom coopera și în următoarele luni. Nu am nimic altceva de adăugat acum, doamnă președinte, mulțumesc. Mulțumesc. Curtea de conturi dorește cuvântul? Nu. Cur... Uh, Curtea Europeană de Justiție? Nu. Bun. Comitetul Economic și Social? Nici el. Comitetul Regiunilor? Nu. Ombudsmanul? Nu. Și nici uh, responsabilul pentru protecția datelor. Bun. Raportorul, aveți cuvântul în încheiere. Ja, dann möchte ich meinen... Bun. Atunci vreau să le mulțumesc raportorilor și reprezentantului serviciului extern pentru observațiile făcute în ceea ce privește cooperarea pe ulterior. Mă bucur și de amendamentele constructive. Poate mm, vom mai auzi de aceste propuneri, poate ne veți da detalii, și până răbdare. Mulțumesc și secretariatului pentru uh, sprijinul important pe care mi l-a dat în pregătirea rapoartelor și aștept să cooperăm în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Cu asta am terminat ședința. Continuăm la 11 și jumătate cu ușile închise și astăzi la 15 continuăm cu descărcarea de gestiune a agenției. Am încheiat această ședință. Mulțumesc!